Stimați colegi, domnilor și domnilor, 10 fix. Avem un... Probabil foarte mulți dintre membrii noștri sunt pe hall, dar eh, trebuie să începem votul. Doamna raportor, Patricia Ptoia, este alături de noi, deci putem să începem proiectul de raport în legătură cu propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea bandei de frecvență 470-790 de MHz în Uniune, în legătură cu acest spectru, așadar. Începem cu un vot de probă, ca de obicei. Deschidem votul. sunteți satisfăcuți de sunteți parțial satisfăcuți de rezultatul alegerilor din Statele Unite? Vă rog, votați. Închidem votul. Da, 21 Eh, la și 12, 21 dintre colegi sunt eh, parțial satisfăcuți, 12 nu știu dacă sunt pe depline satisfăcuți sau nu, însă nu vom dezbate acum lucrurile. Sistemul de vot funcționează. Trecem acum la vot. Compromisul 1 și 1A, anexa Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se, se acceptă. Compromisul 3, abține, se, compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ah, împotriva, abțineri, se acceptă. Compromisul 6, pentru, împotriva, din nou, repetăm. a fost eh, retras 176. Retragem acest amendament, da. Am primit eh, informația că fusese eh, retras, însă nu v-am informat, îmi pare rău. Ne întoarcem. Compromisul 5. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 se adoptă, compromisul 1 de la considerentul 1 pentru, împotrivă, Amendamentul 203 înainte, de fapt. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8, considerentul 1. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 9, Consulentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10, considerentul 2A, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11, considerentul 2B, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12, considerentul 2C, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12A, pentru împotriva abțineri, abțineri se adoptă. Compromisul 13, pentru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 adoptă. Compromisul 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 27 pentru împotriva abțineri se adoptă. Se adoptă considerentul 16 și amendamentele 132-133 împreună, identice, pentru împotrivă abțineri respinse. Amendamentul 12 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 134 pentru, împotrivă. Verificăm, verificăm 134. Ar trebui, trebuie să verificăm din când în când câte ceva. 134. Vă rog, votați. Un membru prea mult din partea PP-ului. E în ordine. Acum, acum închidem votul și în mod foarte clar se respinge. Trecem la votul final pe amendamentele adoptate. Vot cu apel nominal, bineînțeles. Deschid votul. Vă mulțumesc. Din nou un membru PP excedentar. În ordine, închidem votul. Se adoptă. Vot Votul rezoluției legislative. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. Cifrele corespund. Închidem votul. Se adoptă. Și trecem la votul asupra negocierilor interinstituționale. Vot cu apel nominal. Am închis votul 4 pentru că doamna Latoia nu... Doamna Toia. Doamna Toia, uh, raportor, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O scurtă intervenție pentru a vă mulțumi tuturor prietenește, tuturor celor care au contribuit la un rezultat foarte Um, echilibrate raportorilor din umbră, domnului Hockmark, în special și celor care au contribuit la acest uh, rezultat. Mulțumesc și personalului meu și biroului meu. Mulțumim raportoarei, raportorilor din umbră și colegilor. Vă mulțumesc. Trecem la punct, următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 13 Curtea de conturi, schimb de opinii cu domnul Alex Brenickmeier, membru al Curții de Conturi. Îl invit acum pe domnul Brenickmeier. Take a seat, please. <laughs> Uh, uh, European Court of Auditors Annual Report 2015 pe raportul anual al Curții de Conturi pe 2015. Stimați colegi, dragi prieteni, vă rog frumos, vă rog opriți discuțiile din sală și dacă nu puteți acest lucru, vă rog ieșiți pe hol. Aveți două soluții. Dear colleagues, um, Domnul brennick este responsabil pentru concurență și creștere la curte înainte de a se alătura curții de conturi. Domnul brennick a fost ombudsman în uh, țările de jos, și uh, judecători într-o serie de uh, instanțe din țările de jos, posturi, foarte, uh, posturi de responsabilitate. A avut și o carieră academică, are un doctorat în drept de la Universitatea Tilburg și este profesor onorific la Universitatea din Utrecht. Este este foarte important ca noi să știm ce părere are Curtea de Conturi în legătură cu capitolele de concurență și creștere din orizont 2020. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru că îmi dați eh, oportunitatea, oportunitatea de a vă prezenta concluziile capitolului 5 voi fi foarte scurt în prezentarea mea și voi pune accentul pe o problemă importantă și anume inovarea în audit. În uh, prezentare vă voi arăta de ce inovarea în audit este foarte importantă, în special în, special în domeniul Orizont 2020. După cum știți, inovarea face parte din Orizont 2020. Începem cu problemele principale. Ce am constatat? De ce beneficiarii nu uh, răspund la cerințe? Și în al doilea rând, de ce nu se um, înregistrează o îmbunătățire suficientă? cadrul de performanță Orizont 2020 reprezintă o îmbunătățire reală față de programul cadru 7. Și raportul nostru acoperă în mare parte programul cadru, cel de-a șaptelea program cadru, însă anul viitor și ulterior vom avea informații mai multe în legătură cu Orizont 2020, însă putem începe acum uitându-ne înapoi la investițiile din domeniul cercetării și inovării. Putem să vedem că dacă ne uităm la nonconformitate, rata erorii din acest an, 2015, este 4,4%. Din, în 2014 a fost 5,6% și în 2013 a fost 4,4% se poate pune întrebarea dacă este vorba de o îmbunătățire sau nu aici. Da, rezultatul este complex. Răspunsul este complex. Pentru că, în primul rând, putem să ne bucurăm. Da, comisarul Moedas a reușit să reducă rata de eroare de la 5,6 la 4,4. Dar, pe de altă parte, avem sentimentul că această evoluție nu este semnificativă. Deci anul viitor am putea să ajungem la, la 6% și dacă mă întrebați anul viitor dacă aceasta este o problemă reală pentru domnul comisar Moedas, răspunsul meu ar fi că nu, pentru că aceste cifre nu sunt semnificative conform metodologiei noastre, ceea ce mă aduce la următoarea chestiune. Cum putem să inovăm munca Curții de Conturi și a Comisiei pentru a ști mai clar ceea ce se întâmplă. Am pus această întrebare auditorilor noștri și am întrebat ce se întâmplă în acest domeniu al politicilor europene. Și răspunsul care a venit a fost simplu. 10 tranzacții, 10 tranzacții din întregul audit la capitolul 5 au contribuit la 77% din uh, nivelul total estimat al erorii. Ceea ce înseamnă că din 4,4%, 3,8% au fost cauzate doar de 10 cazuri. Și pot să vă dau lista acestor ca- cazuri. Veți găsi două cazuri în, caz, în care ni s-a părut că ceva nu este în ordine, așadar am contactat Olaf însă majoritatea problemelor vizau declarațiile de cost și problemele cu costul personalului care a fost inclus în programe. O eroare foarte frecventă este că se angajează consultanți pentru implementarea anumitor proiecte sunt acești consultanți interni însă, care sunt mai ieftini, sau consultanți externi, care sunt mai costisitori. Și uh, apar aici probleme cu regulile, pentru că nu poți să ceri costuri pentru consultanți externi și după aceea să plătești consultanți interni. Am identificat așadar în aceste 77% din cazuri ce cazuri au contribuit la rata de eroare. Ceea ce mă duce la problema următoare, că nu uh, că ne pierdem în detalii. Punem accentul pe reguli, pe control, pe control, punem accentul pe reguli foarte precise și avem un uh, model de acord. Dacă vorbesc cu cercetătorii din program, uh, ei îmi spun că este un acord de aproape 700 de pagini pe care trebuie să fie cunoscut pe de rost și aplicat de toată lumea în aceste proiecte foarte complexe internaționale. Sunt 700 de pagini și după aceea apare faptul că lipsa de încredere face parte din sistemul de audit. Dacă nu ai respectat o regulă, ești suspectat de fraudă. Ceea ce mă aduce la următoarea observație, și anume de ce. De ce beneficiarii nu uh, respectă Uh, regulile. Am discutat acest lucru și cu domnul comisar Moedas, cu domnul comisar Georgieva și cu beneficiarii Orizont 2020 și program cal, programul, cel de-a șaptelea program cadru. De ce nu corespund acești beneficiari? Există două, două răspunsuri. Unii nu își doresc să intre în conformitate, o mică parte dintre ele, și o mare parte nu reușesc să respecte toate condițiile, fac erori și greșeli, însă nu au intenția de a face aceste uh, greșeli. Deci, în acest uh, domeniu avem nevoie de inovare. Inovarea în audit ține de o abordată pe încredere. Am discutat acest lucru cu mulți beneficiari și ei ne-au spus, noi suntem profesioniști, nu vrem să comitem erori. Așadar, vrem, avem nevoie de certitudine juridică. Așadar, dacă mă angajez într-un program, fac o analiză de costuri și mă aștept ca declarația de costuri să fie acceptată de către comisie și dacă apar probleme, atunci uh, acest lucru periclitează munca noastră. Foarte important este ca beneficiarii să învețe de pe urma acestor erori, comisia să învețe de pe urma acestor erori. Orizont 2020 a fost un uh, ciclu de învățare, însă poate că această învățare ar trebui să continue și de asemenea, sistemul de rambursare acum este mai apt erorilor. Avem un sistem de rambursare prin care, prin care avem uh, chitanțe și acest sistem poate să ducă la erori. O sumă forfetară ar fi mai ușoară, ar putea să fie o soluție mai ușoară, însă apare întrebarea, putem să legăm um, obiectivele Orizont 2020 de asemenea sume forfetare în loc de un sistem de rambursare. După aceea avem o structură de audit uh, cu mai multe niveluri, începe la nivelul universităților, de exemplu, de exemplu care au auditorii, comisia are auditorii, Curtea de Conturi își are auditorii proprii și toți au își uh, efectuează rolul de la primul până la al treilea an și toți implementează regulile în același fel sau discută acest lucru. Știu că Comisia a progresat foarte mult în a introduce susținere pentru beneficiarii care în ceea ce privește claritatea și interpretarea uniformă a regulilor. Deci, Avem uh, reguli în Franța în legătură cu eligibilitatea, uh, cu regimul de eligibilitate în legătură cu costurile personale, însă vedem aici și consecințele complexității acestor reguli, ceea ce mă aduce la următoarea schemă care uh, vizează certitudinea juridică pentru că în orizont 2020 avem o îmbunătățire în sensul că beneficiarii pot să declare costuri indirecte până la 25%, o rată forfetară și costurile directe sunt bazate pe declarații. Și există o atenție în acest sistem, în sensul că se pot maximiza finanțările, pot să pentru costurile directe și minimizarea finanțării înseamnă că costurile directe sunt considerate indirecte. După aceea apare coloana cu costurile eligibile, de exemplu ce, sunt utiliza, ce se utilizează în uh, anumite proiecte, electricitate, apă, uh, facturare internă, bunuri, dacă este nevoie de mm, chitanțe separate, deci, din nou, este un domeniu în care se pot face interpretări diferite, se pot face interpretări greșite și poate uh, se pot comite erori. Of, uh, what can happen. Deci, iată, este o ilustrație a ceea ce se poate întâmpla. Și cu asta uh, ajung la finalul uh, introducerii mele. Care sunt oportunitățile pentru îmbunătățirea sistemului? Există trei puncte foarte importante. Revizuirea regulamentului financiar, revizuirea la mijlocul perioadei al cadrului, a cadrului financiar multianual și revizuirea la mijlocul perioadei și evaluarea la mijlocul perioadei a Orizont 2020. Cu asta ajung la următorul subiect și aceasta a fost uh, provocarea adresată comisarului Moedas și uh, doamnei comisar Georgieva am spus care este baza auditului. Baza auditului, doamnelor și domnilor, este, este bunul simț. Dacă îl întrebați pe un, audit, pe un auditor uh, care este baza pentru activitatea sa, este bunul simț. Un uh, auditor uh, aplică și verifică aplicarea unor reguli. Este o treabă foarte bună, pentru că poți verifica cum se cheltuie banii. Uh, însă, până la urmă, când tragem linia, ne, întreb, ne întrebăm dacă, după toate verificările cifrelor, uh, până la urmă, deci dacă ceea ce facem este de bun simț. În anumite domenii politice, când evaluăm, asta este întrebarea aplicăm uh, bunul simț, există um, există o raționalitate în spatele acțiunilor noastre, sunt ele rezonabile, asta este uh, și ceea ce um, promovăm noi, să analizăm performanța și nu numai conformitatea, mi se pare foarte important. Și în plus trebuie să fie întotdeauna această deschidere către bunul simț. Aceasta este uh, Sugestia mea, vă rog, în regulamentul financiar introduceți articolul 0, um, astfel încât, indiferent de cum este, care să spună, indiferent de cum citiți uh, regulamentul financiar, vă rog, aplicați bunul simț. Și iată, așa vom uh, primi răspunsuri. Bunul simț nu este atât de comun. Uh, nu este atât de, nu este atât de des întâlnit. Și apoi um, mi se, um, voi, voi fi întrebat când se aplică bunul simț, care sunt criteriile? Iar va fi momentul în care îmi voi da seama că nu mulți știu ce înseamnă bunul simț. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Nu sunt numai chestiuni uh, tehnice, cele pe care le-ați menționat ci și elemente foarte importante în ceea ce privește bugetul UE. Câteva elemente tehnice. Curtea, raportul Curții pentru 2015 a fost publicat în urmă cu uh, o lună, deci de curând, și când vorbim despre cum este implementat bugetul, vorbim despre erori, difer eficiența diferitelor sisteme de granturi, um, au ca scop să se obțină, să se atingă obiective de um, politici și deci este logic să adresați astfel de întrebări. Ca, uh, programul cadru Orizont 2020 uh, este foarte important aici. Și apoi, ca, uh, capitolul 5, competitivitate și uh, creștere și locuri de muncă. Uh, multă, multe chestiuni ce țin de comisia noastră, CEF, Orizont 2020, Copernicus și altele. Domnul Eller are acum cuvântul în numele grupului PPE. Mulțumesc, domnule mai În primul rând, aș dori să vă mulțumesc nu numai uh, pentru că așa îmi cer bunele maniere, ci și pentru că ați lansat un nou capitol în cooperarea între um, Parlament și Curtea de Conturi. Dumneavoastră nu ați menționat uh, acest lucru, de aceea doresc să îl menționez eu, uh, și anume raportul privind um, European Institute of Technology, EIT. Este vorba de ce am putea noi uh, schimba în mandatul actual. Aș dori să mă refer la câteva puncte în ceea ce privește cooperarea între Curtea de Conturi și Parlament, Curtea de Conturi în uh, trecut era um, ca în um, fabula lui Platon uh, cu um, cei care erau în, um, în peșteră. Deci Parlamentul, um, Consiliul, Comisia erau în peșteră și vedeau uh, Uh, proiectat pe perete umbre și asta era uh, Curtea de Conturi. La regulile de participare, de ce am făcut unele modificări, a fost pentru că am presupus ce voia să, sp- ce voia să spună uh, curtea. Și la distribuția sarcinilor între Parlament și Curtea de Conturi mi-aș dori uh, la următoarele programe să există o cooperare mai, sim, mai, mai mare în, înainte. Asta cred că ar uh, îmbunătăți situația și pentru comisie, pentru că ar putea cheltui mai ușor fondurile. Nu, uh, nu spun că asta, acesta a fost motivația comisiei, însă motivația a fost atunci nu ne critică Curtea de Conturi și nu poate acesta să fie obiectivul nostru ca instituțiile să se gândească numai să n-aibă probleme cu um, Curtea de Conturi sau cu Comisia de Control Bugetar. Din potrivă, trebuie să găsească o soluție care să fie de bun simț, cum spuneați și dumneavoastră. Din punct de vedere sistemic, este interesant că vorbim despre modele de cost și apoi, în puține cazuri, dar avem totuși, um, în unele cazuri, modelul anglosaxon de prețuri, uh, plătim o sumă forfetară pentru un, uh, pentru un serviciu. Sistemul, pe de-o parte, este un sistem foarte complicat de decontări și, pe de altă parte, există un, un sistem mult mai mic, dar simplu, care, în care se plătește o sumă forfetară pentru un serviciu. Cele două sisteme sunt paralele, sunt două extreme uh, a modului în care facem uh, plăți. avem date referitoare la faptul că participarea la Orizont 2020, la licitație Orizont 2020, fără subvenții, până la urmă reiese că uh, eforturile depuse uh, de IMM-uri uh, și costurile uh, de, uh, suportate de acestea, dacă nu au primit uh, până la urmă fondurile, uh, revin la o treime din fondurile pe care le alocăm. Deci, uh, când, sub, când sunt prea mulți înscriși, vor fi mulți care nu vor primi și cei care nu vor primi vor suporta niște costuri enorme o treime din ceea ce uh, dăm ca fonduri uh, este echivalentă cu costurile pentru aceste întreprinderi și este ceva catastrofal pentru aceste întreprinderi și nesustenabil din punct de vedere economic. De asemenea, uh, ați spus și dumneavoastră acest lucru, nu se poate când ne uităm la sistemele de contabilitate ca pentru aceleași proiecte să avem trei sisteme de contabilitate uh, diferite și din punct de vedere juridic este, este um, problematic. Facem um, un bilanț la nivel european diferit uh, față de nivelul național și mai intervine încă un alt sistem. Deci uh, e prea mult avem două surse mari de finanțare a cercetării, statele membre și Uniunea Europeană. Și noi, la nivel european, spunem, nu, ne, nu acceptăm uh, sistemul de decontare și contabil pentru al, al statelor membre și am vrea propriul nostru sistem. Deci s-ar putea ca în Finlanda condițiile să fie oarecum mai um, benefice, mai avantajoase uh, Uh, decât în Germania pentru același uh, proiect. Și ne întrebăm dacă n-ar trebui să ne spunem, bun, dacă avem uh, proiecte naționale și e vorba de aceleași proiecte, practic uneori de aceleași persoane, oare merită să avem două sisteme diferite? faptul că nu avem încredere în sistemul uh, național este uh, suficient de puternic încât să merite să avem două sisteme? Deci, credem că o simplificare ar fi bună. Chiar numai documentele de simplificare produse de Parlament și uh, Comisie sunt mii și mii de pagini. Nu este oare simplificarea următoarea complicare a programelor? Deci cred că trebuie să abordăm uh, subiectul uh, dacă este, dacă este util să avem sisteme diferite de contabilitate și de contare la nivel național și la nivel european. Împreună cu Jerzy Buzek, uh, Uh, am uh, văzut cum este FP6, FP7 și așa mai departe. Am văzut diferite abordări din partea Curții de Conturi și dumneavoastră sunteți primul care redeschide discuția. Și cred că este important să facem ce ați spus dumneavoastră, să uh, punem din nou întrebările fundamentale, pentru că dacă nu, vom mai avea nevoie de încă 700 de pagini pentru următoarea simplificare în care să explicăm exact cum să simplificăm lucrurile. Conclusion was uh, unexpected. Um, but, uh... Da, concluzia dumneavoastră a fost uh, neașteptată, însă probabil foarte apropiată de adevăr. Continuăm cu domnul Sean Kelly. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc invitatului nostru pentru claritatea cu care a prezentat lucrurile. a spus că unii beneficiari uh, uh, nu sunt în conformitate din cauza lipsei de experiență, dar și, în mod și mai îngrijorător, sunt cei care uh, nu vor să fie în conformitate. Aș vrea să știu, acești aceștia despre care vorbeați sunt pentru prima dată în neconformitate sau de mai multe ori și dacă nu s-a luat acțiuni uh, împotriva lor în trecut și dacă de mai multe ori nu au fost în uh, conformitate, care ar fi sancțiunile pe care ați dori să le uh, introducem? Pentru că este incredibil să crezi că fondurile vin de la Uniunea Europeană către organisme care trișează în mod intenționat și și scapă. Este pe lângă faptul că este un comportament inacceptabil, este și o insultă. De asemenea, n-am mai auzit vorbindu-se atât de mult despre bunul simț în Parlament, însă aș vrea să mă raliez colegului Eller, care a vorbit despre cele trei uh, sisteme de contabilitate diferite. Nu pare să fie o soluție de bun simț. Puteți să ne dați câteva exemple de domenii în care s-ar putea aplica bunul simț, dar nu se face acest lucru? Cred că exemplul lui Christian Eller este unul dintre uh, astfel de situații. De ce facem asta? Nu este ceva ce a venit peste noapte. De ani de zile se întâmplă acest lucru. Deci uh, a venit momentul să acționăm. Și am vrea să știm din partea noastră cum se poate. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Kohlicek. Mrs. Kudrička. Ah, Madame Kudrička, sorry. Doamna Kudrička, mă scuzați. It's not the same. Mr. Kohlicek and Madame Kudrytska is not the same. Nu sunt, uh, nu e același lucru. Doamna Kudrytska, voi vorbi în limba polonă. Ja myślę, że y, potrzeba innowacyjności. Cred că Avem nevoie de audituri, inova, audituri novatoare și acest lucru este important. Însă mai important decât atât este uh, nevoie de acțiuni uh, bazate pe inovație din partea Comisiei, astfel încât simplificările despre care vorbeați să se, să se și obțină. Dacă un contract este de 700 de pagini, un acord de acordarea unui grant are 700 de pagini, asta înseamnă că se poate obține un astfel de grant numai cu ajutorul unor experți. iar aceste companii câștigă mulți bani uh, din consultanță, ceea ce duce la costuri uh, ridicate din partea instituțiilor pen, pentru a pregăti un proiect. Iar pericolul este că de multe ori formalitățile sunt uh, motivul pentru care este respinsă o solicitare de grant. Ați verificat în câte cazuri au fost respinse granturi numai pe această bază, din motiv, practic din motive formale? Pentru că, în acest caz, calitatea științifică a cererii pare să ajungă să fie mai puțin importantă decât criteriile formale. Aveți astfel de informații câte cereri au fost uh, respinse pe motive formale. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Doamna Virenc. Thank you. Uh, thank you for your explication. Thank you very much. I have a few questions. Mulțumesc. Am și eu câteva întrebări. Raportul nostru spune că Comisia a prevăzut un sistem de urmărire a sinergiilor între Horizont 2020 și fondurile uh, structurale și de investiții. Însă primul raport de monitorizare Horizon 2020 uh, conține informații foarte limitate referitor la aceste sinergii. Uh, Comisia dorește să facă o evaluare detaliată în raportul inter, eh, intermediar pentru Orizont 2020, publicat în 2018. Credeți că acesta, acest lucru va oferi suficient timp pentru a um, aborda eventuale lacune uh, găsite? Apoi, în capitolul 4, Vorbiți despre o rată de eroare de 4,4% în ceea ce privește finanțarea tranzacțiilor. Care este rata de succes a uh, recuperărilor sumelor uh, eligibile? Cum se compară acest lucru cu alte fonduri și s-ar putea îmbunătăți această situație prin uh, controle exante mai stricte? Riscul legat de renumerarea remunerarea adițională este legat și de Orizont 2020, chiar um, cu introducerea um, unor reguli simplificate? Apoi raportul menționează că diferitele organisme de implementare reușesc foarte greu să ajungă la o poziție comună referitor la cum să implementeze recomandările de audit pentru recuperarea costurilor neeligibile. Care este natura uh, dezacordurilor și se poate găsi o soluție pentru a ne asigura că există o, o recuperare consecventă a fondurilor? Iar apoi, raportul salută ca pe un pas pozitiv crearea din partea Comisiei a Centrului de Sprijin Comun pentru Cercetare și Inovație și implementarea strategiei de audit expost pentru uh, FP7 și Orizont 2020. Uh, Însă menționați că Institutul European de Inovație și, Te- și Tehnologie, care va beneficia de pe urma a 2 miliarde de euro din Orizont 2020, nu are un cadru de management și control. Se are în vedere ca uh, institutul să fie integrat în cadrul de control și dacă nu? De ce nu s-a făcut asta până acum? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Elar. Um, um, Am o întrebare suplimentară de ordin structural. Modul în care curtea a făcut auditurile și apartele în trecut se baza pe reguli și mai puțin pe alocarea și cheltuirea de fonduri. În uh, documentul de bază pentru Orizont 2020, documentul, documentul juridic de bază, se vorbește și despre uh, auditul de performanță și mă întreb în ce măsură uh, acest lucru este prevăzut, uh, reiese, este reflectat și în modul în care Comisia face audit. Pentru că, practic, uh, o parte se referă la trecut, iar partea care este acum în temeiul juridic, bazată pe rezultate, nu este încă reflectată. Acum, pentru prima dată, S-a deschis calea pentru această nouă abordare în auditul pentru EIT, pentru că s-a auditat uh, modelul de cost, dar mai mult decât atât s-au uh, auditat rezultatele. Care este percepția dumneavoastră în perspectiva și contextul uh, revizuirii la mijlocul perioadei al CFM și în evaluarea Orizont 2020? Credeți că vom putea produce cifrele necesare care sunt așa cum este prevăzut în uh, actul normativ și apoi Dacă aveți un sistem precum regulile de participare în trecut, acesta nu avea intenția să structureze nu avea numai intenția de a structura modul în care se face contabilitatea și auditul, ci dorea să structureze finanțarea cercetării bazat mai degrabă pe principii. Modelul bazat pe costuri întregi uh, era o reflecție a faptului că există infrastructuri diferite și se alocă bani pe proiect. Însă chestiunea reinvestițiilor nu a fost uh, luată în vedere. Deci modelul bazat pe costuri complete avea, dorea să meargă dincolo de asta, mai departe. Am mers înapoi, în trecut, către un sistem mai simplu, se acordau sume forfetare, însă întrebarea este simplă. Regulile pentru un astfel de program sunt doar o cale de a organiza modul în care se cheltuie banii și de a se asigura că nu există abuzuri sau există și o intenție legată de rezultate? Este o întrebare principială pe care trebuie să ne adresăm înainte să creăm un nou CFM și noi reguli de participare. If I may add, um, one, one question you... Mulțumesc. Am uh, o întrebare. Am, uh, aș dori să, de fapt, să fac niște precizări în ceea ce privește calitatea managementului pentru proiectele noastre. Fiindcă unele, în același domeniu chiar, sunt gestionate de Comisia Europeană în orizontul în orizont 2020 sau în programul cadru 7, PC7, și altele de statele membre, fiindcă e vorba de fonduri structurale. Ar putea să fie foarte asemănătoare lucrurile. Vreau să vă întreb dacă ați constatat vreo diferență de gestionare, de management, și ce ați putea să ne spuneți despre această diferență în termen de eficiență între gestionarea de către statele membre și Comisia Europeană. Vreau să-l rog pe reprezentantul uh, DG Creștere, uh, director adjunct, să ia cuvântul în numele Comisiei Europene. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Sunt director, sunt director adjunct la DG Cercetare și Inovare, de fapt. Mă bucur foarte mult că pot să particip la această reuniune și vă felicit că ați organizat această discuție oportună. E foarte încurajator faptul că comisia dumneavoastră este interesată de, de chestiuni legate de control bugetar și de cercetarea programului. Avem o... Ce înseamnă că, că nu sunteți la DG Creștere? Noi sunt, avem un DG separat care se ocupă de cercetare și inovare, dar bineînțeles îl ajutăm pe, cu mare bucurie pe domnul Juncker uh, să-și atingă obiectivele de creștere și munca noastră are o importanță foarte mare în acest sens. Da. În primul rând vreau să vă spun că uh, am uh, lucrat îndeaproape cu colegii de la Curtea de Conturi și cu domnul Brenningmeier și salut constatările raportului, mai ales capitolul 5 pe care l-ați discutat aici, mai ales oferă o evaluare echilibrată a progreselor care s-au înregistrat în ceea ce privește simplificarea orizontului 2020, comparativ cu PC7, precum și crearea centrului de sprijin uh, care aduce la oaltă pentru toate DG-urile, agențiile și alte organizații, organisme implicate în uh, aplicarea programului Orizont 2020 a produs mai multă coerență și sperăm noi a îmbunătățit uh, accesul uh, la uh, noul sistem IT. Salutăm deci constatările curții și acceptăm recomandările și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu Curtea de Conturi și cu Parlamentul European în ceea ce privește calea de urmat. Discuția de astăzi a subliniat două chestiuni foarte importante. În primul rând, nevoia de a merge mai departe cu simplificarea și aici știu că acest subiect este o prioritate și uh, a Comisiei, iar eu uh, am, uh, nu nu lucrez de mult la, la acest DG și m-a surprins, m-au surprins regulile, unele reguli. Acest uh, acord privind uh, granturile de 700 de pagini uh, include toate prevederile acordurile propriu-zise pentru granturi sunt mult mai mici, dar avem într-adevăr foarte multe documente, multe dintre aceste detalii nu vin numai pentru că noi, cei de la serviciile comisiei, în, scriem de plăcere aceste documente voluminoase, dar în momentul în care apar uh, întrebări de la beneficiari sau de la alte părți implicate, încercăm să oferim uh, răspunsuri concrete în orientări pentru ca oamenii să poată să găsească o soluție în uh, regulile pe care le avem, dar dacă am putea să găsim noul program cadru, reguli mai simple și în la, noua participare bugetară, să simplificăm lucrurile. Sunt primul care uh, și-ar dori să mergem pe acest făgaș. Iar un lucru și mai important reprezintă echilibra între accentul pus pe, pe procesul uh, gestionării granturilor și rezultatele. Iar în acest sens, dați-mi voie să vă reamintesc despre inițiativa foarte importantă a doamnei vicepreședinte Gheorgheva cu sprijinul uh, vicepreședintelui Moedas în ceea ce privește cercetarea și inovarea și programele aferente acestui domeniu. Este vorba despre buget, bugetul concentrat pe rezultate. Întrebarea care se pune este dacă putem într-adevăr, împreună cu toate părțile implicate, auditori, etc., cu toți cei care își aduc contribuția la programele noastre, putem să găsim o, ca, o cale mai eficientă de a măsura succesul uh, rezultatelor noastre decât să avem controle complicate în ceea ce privește procedura de și procedura și procesul. Iar un lucru foarte important din raportul uh, din anul acesta al Curții de Conturi, conturi este că rata erorii constatată pentru programele care se bazează pe, pe alocări financiare, deci uh, acolo, în momentul în care se dau bani pentru un anumit rezultat, rata erorii este mai mică decât pentru sistemele tradiționale unde se măsoară procesul mai degrabă și procedura. Deci dacă am putea împreună cu dumneavoastră, cu colegii de la cont, să facem eh, ceva în acest sens, cred că lucrurile s-ar îmbunătăți și mă pasionează acest lucru. Aș dori să vă răspund și la câteva alte întrebări care au fost ridicate. În primul rând, în ceea ce privește sistemele de contabilitate paralele. Da, aveți dreptate. Cu cât, uh, putem, cu cât putem permite mai mult beneficiarilor să folosească sistemele naționale de contabilitate, cu atât mai bine ar fi și ne, ne îndreptăm această cale. Avem uh, un studiu al universităților um, care arată acum că o, un număr din ce mai mare de beneficiari folosesc aceste sisteme lor proprii. Uh, ne ocupăm și de schimbările aduse regulilor de punere în aplicare, ceea ce ne aduce mai departe pe acest făgaș. Deci sunt de acord cu domnul Erle că acest lucru este într-adevăr un aspect cheie și ține de principiul bunului simț cu care sunt, bineînțeles, de acord. În ceea ce privește sinergiile între fondurile structurale și Orizont 2020 și diversele modul de gestionare. Domnule președinte, dumneavoastră a spus uh, punctul pe ei în ceea ce privește provocările cu care ne confruntăm. Este vorba despre responsabilitatea de gestionare a fondurilor. Revine uh, centralizat uh, serviciilor comisiei, dar deciziile în ceea ce privește punerea în aplicare a fondurilor structurale rămâne în mâna actorilor regionali, locali, la nivelul statelor membre. Dar acest lucru nu ne-a oprit până acum uh, să, des, să desfășurăm efortul în acest sens și domnul Moedaș alături de domnul comisar Burk a reușit să înregistreze progres, mai ales în ceea ce privește conceptul acestor uh, timbre de excelență sau, să zicem, ștampile de excelență. Deci, uh, momentul în care se întrunesc uh, criteriile pentru finanțare pentru Orizont 2020, pentru că nu sunt bani suficienți și pentru că dar pentru că nu sunt bani suficienți, n-am putut finanța acest lucru, dar există uh, și o ștampilă automată care, care asigură gestionarii de fonduri că acestea sunt corecte și deci urmărim această cale. Bineînțeles, acest lucru se va regăsi și în revizuirea de la jumătatea parcursului pe care vrem să o desfășurăm cu orizont, pentru Orizont 2020 și vrem să vedem dacă putem merge mai departe și în ceea ce privește programul cadrul 7, s-a adresat o întrebare în ceea ce privește consecvența. Cum asigurăm consecvența în ceea ce privește recuperările de către diversi uh, ofițeri de plăți uh, care se ocupă de um, anumite, anumite fonduri, trebuie să ajungem la un echilibru între responsabilitatea ofițerilor de plăți de a lua hotărâri în ceea ce privește fondurile și modul în care au fost gestionate și o mai bună coerență și centralizare. Dar vreau să vă spun că crearea acestui centru unic și a serviciului de audit comun ne-a ajutat uh, să facem acest lucru, să mergem în această direcție, dar sunt de acord uh, că, că mai e cale lungă de bătut și că te, Institutul Tehnologic European nu este acoperit aici. Asta nu înseamnă că nu are propriul său sistem de control financiar și propriul său, uh, propria sa gestiune financiară, iar acest lucru, din câte știu eu, a făcut obiectul unui raport uh, al curții și sunt sigur că um, colegii de la DG EAC și de la Institutul European de Tehnologie sunt foarte activi uh, în acest sens. Cred că um, am răspuns întrebărilor adresate, majoritatea întrebărilor adresate. A vrut să răspund și domnului Kelly, care ne-a întrebat ce facem în momentul în care ne confruntăm uh, cu uh, încălcări voluntare, repetate. Deci, vreau să vă spun că nu avem uh, toleranță zero pentru fraudă. Domnul Brenigmeier a spus că cazurile, astfel de cazuri sunt trans, transferate la OLAF și noi facem același lucru dacă avem suspiciuni și apoi urmăm recomandările OLAF uh, uh, cu mare atenție și dacă există dovezi de, fra- de fraudă, atunci uh, luăm legătura cu autoritățile naționale pentru a lua măsurile care, se, care sunt necesare. Iar, poate știți, Comisia are și un sistem în care persoanele care încalcă regulile și se fac vinovați de fraudă sunt, vor fi pe viitor excluși de la finanțare. Deci eh, suntem foarte riguroși, încercăm să ne asigurăm că activitatea frauduloasă sau încălcările repetate sunt sancționate în mod viguros eh, pentru ca interesele financiare să fie ocrotite cum trebuie. Și în ceea ce este uh, supra volumul excedent și, uh, și povara administrativă asupra participanților, uh, acest lucru într-adevăr uh, este important pentru, este, ne, ne interesează. Am uh, încercat să introducem uh, conceptul unei, uh, unei etape, unui proces pe două etape a înaintării propunerilor și astfel am reușit uh, să reducem numărul uh, candidaților care trebuie să, să întocmească dosarul complet, ceea ce reduce birocrația, dar din păcate îngreunează, proie- în, creează întârzieri și vom încerca pentru următorul, următoarea perioadă să îmbunătățim și acest lucru. Mulțumesc! vreau să îl rog pe invitatul nostru să răspundă și el întrebărilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Buzec, pentru că mi a dat din nou cuvântul. Și mulțumesc uh, reprezentantului Comisiei pentru răspunsurile sale. Eu, ca auditor, uh, uh, trebuie să vă spun dacă răspunsurile Comisiei sunt bune. Iar acum trebuie să vă spun că răspunsele, răspunsurile, mă scuzați, comisiei sunt, sunt bune. Ceea ce mă ușurează sarcina, ceea ce înseamnă că mă voi referi la unele subiecte interesante în, în dezbaterea care va urma și mă bucur foarte mult că avem acest schimb de păreri care s-ar putea să-și aducă contribuția la o mai bună gestionare a fondurilor pentru cercetare și inovație. Domnule Ele, dumneavoastră ați spus că ați vorbit despre nevoia de a coopera, nevoia de cooperare între Parlament și Curte. Acest lucru este într-adevăr adevărat și putem să oferim, să vă oferim uh, informații importante pentru procesul decizionar o, o chestiune la care v-ați referit dumneavoastră și la care s-a referit și uh, domnul Patrick Charles. Este vorba despre nevoia de a pune accentul pe rezultate, pe, pe sume forfetare. Acest lucru uh, ar fi o îmbunătățire. Este important că dacă ajungi, se ajunge la sumă forfetară, s-ar putea să există o diferență între costurile reale și această rată forfetară, dar s-ar putea să există și costuri de tranzacționare pentru beneficiari care nu sunt, uh, bani care nu sunt cheltuiesc cum trebuie. Și aici ajung la ce ați spus dumneavoastră. Și aici mă să mă refer la ce a spus uh, doamna parlamentar din Polonia. Este vorba de rata de participare redusă și domnul Child se referă la acest lucru. Cred că acest lucru este important și pentru un audit al curții de conturi, pentru a vedea cât de greu este să ai acces și care sunt costurile aferente serviciilor uh, firmelor de consultanță în ceea ce privește pregătirea proiectelor care ajung la comisie și așa mai departe. Deci trebuie să ne aplicăm asupra acestui lucru. Domnul Childs uh, a făcut câteva observații și în ceea ce privește folosirea sistemelor de contabilitate naționale. La Curtea de Conturi discutăm despre auditul unic sau uh, informarea unică În ceea ce știu auditul uh, Institutului Tehnologic, vreau să vă spun că am, um, m-am uh, întâlnit cu mai mulți uh, directori financiari și toți mi-au cerut um, un audit unic, cuprinzător, nu 2, 3, 4. Deci ei își doresc audituri stricte, dar simplificate. Domnule Kelly, în ceea ce privește repetiția, asta, despre asta a vorbit și domnul Charles, vreau să vă spun că noi ne formăm auditorii să identifice chestiunile care sunt relevante pentru OLAF și raportăm nu numai OLAF-ului, ci și autorităților naționale ceea ce se întâmplă pentru a ști care sunt în călcare din țara lor. Apoi, m-ați rugat să vă dau un exemplu de bun simț. Foarte bine. În primul rând, eu uh, am o experiență lungă de judecător, iar aplicarea regulilor este o profesie. Este o profesie a judecătorilor, este profesia judecătorilor, iar uneori cred că ar fi bine pentru auditor să învețe cum să aplice regulile. Și aici vine bunul simț. Dacă, cum aplici o regulă? Încep cu textul regulii. Dar nu te oprește aici. Următoarea întrebare este, care este contextul în care se a fost dată această rulă? Regulă, mă scuzați. Și a treia întrebare este, care este scopul acestei reguli? Și dacă se ține cont de text, context și uh, scop, atunci acesta atunci rezultatul va fi bun. Ceea ce privește costurile de consultanță. Dacă un beneficiar are, suportă costurile de consultanță, iar consultanța este o firmă externă, să zicem, nu, nu a avut de ales. A trebuit să angajeze pe cineva din exterior. Atunci, cum uh, te ocupi de asta? Se poate spune că se încalcă regulile pentru că ai angajat o firmă de consultanță externă. Dar este important în, să te pui în locul acelor uh, oameni care uh, fac treaba pe teren, să înțelegi care sunt problemele lor, iar apoi îți dai seama cine este un șarlatan și cine își face treaba cum trebuie. Iar asta este foarte important. Iar dacă introduci în regulamentele financiare, de pildă, momentul în care un auditor identifică o eroare, este obligat să adreseze o a doua întrebare. De ce? Și să spună pe hârtie a, cauza. Apoi știm care este cauza și putem îmbunătăți sistemul. Identificarea erorilor nu este suficientă. Da, e o eroare și ce facem cu asta? Ce învățăm din ea? Deci cred că ar fi foarte util, iar să facem așa, dacă reușiți să introduceți o regulă ca fiecare auditor să și ce de acordă de Conturi să pună întrebarea de ce și apoi să răspundă care este cauza ero- erorilor, acest lucru ar fi extrem de util. Mai apoi, unele informații în ceea ce privește um, Institutul European de Tehnologie și cadrul de control. Aceasta este o întrebare pentru comisie, cred eu. Și apoi o altă întrebare în ceea ce privește consecințele recuperărilor asupra rezultatului final, iar aici eh, vreau să vorbesc despre un lucru care ține și de comisie și de curtea de conduri, fiindcă comisia analizează o rată a erorii reziduale, iar noi lucrăm cu uh, o lucrăm cu rata erorii pe an, pe un an întreg, deci recuperarea nu intră la în calculele noastre. Deci este important să vedeți care este și rata reziduală a erorii, pentru că și asta, acest lucru oferă foarte multe informații, deci informații pe care o oferă comisia. Și, domnule Erle, dumneavoastră ați adresat o întrebare despre evaluarea orizontului 2020, despre revizuirea de la jumătatea parcursului, despre procesul aferent am văzut în ceea ce este programul cadru 7 că regulile s-au schimbat pe parcursul programului, ceea ce nu a fost foarte inteligent. Mai deștept ar fi să se evalueze Orizont 2020, iar sugestia mea, sugestia mea este ca după evaluarea de la jumătatea par- parcursului să nu se adauge și mai multe reguli. Și ultima observație este vorba de modelul de costuri a infrastructurilor mari. Și aceasta este o întrebare foarte importantă și cred că dumneavoastră ați făcut referire la ea. E vorba de modelul de costuri. Știm că Comisia se ocupă, lucrează cu standarde pentru a recunoaște importanța infrastructurilor mari și pe această bază se oferă finanțarea și nu pe baza unei evaluări de costuri. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Oh. Vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră, pentru răspunsuri și, în primul rând, pentru raportul dumneavoastră, care ne este foarte util. Avem un raport de implementare pe orizont 2020, cum funcționează Așadar, este o posibilitate foarte, mm, e o ocazie foarte bună să ascultăm niște concluzii din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc așadar foarte mult. Um, uh, Stimați colegi, domnilor și domnilor, îi invit în sală pe domnul comisar Moedas, care are nevoie încă de un minut pentru a ajunge. Suntem aproape pregătiți să-l primim. dear Commissioner. Now. Uh, thank you very much. Um, Mulțumim foarte mult. Stimați colegi, avem un nou punct pe ordinea de zi, punctul 14, schimb de opinii în legătură cu prima parteneriatul pentru cercetare și inovare în zona Mediteranei cu domnul Carlos Moedeș, comisar pentru cercetare, știință și inovare, ca parte a dialogului structurat. Dați-mi voie să spun că domnul comisar Moedeș reprezintă Comisia Europeană, însă într-un anumit fel și Portugalia, care nu este încă în acest program. Mă întreb pentru că este un lucru foarte important. În, Marea ba- în Consiliul Mării Baltice avem și Islanda. Nu știu dacă Islanda este foarte apropiată de Marea Baltică, însă este membră. Și Norvegia. Și Norvegia, de fapt, nu mărginește Marea Baltică, însă este aproape. Islanda nu este atât de aproape. Așadar, poate că și dumneavoastră sunteți un stat mediteranean, uh, dat fiindcă reprezentați uh, Portugalia. Este un subiect foarte important pe baza articolului 185 luăm această inițiativă prin care Uniunea Europeană și statele învecinate mediterane își uh, pun în comun uh, proiectele de cercetare și inovare. Prima Prima a susținut în primul rând uh, inițiativele public către privat și acum, pentru prima dată, a fost deschisă la participare uh, unui număr mare de țări. Așadar, va fi un uh, proiect foarte important în relațiile noastre externe, nu doar pentru statele membre are, ale Uniunii Europene, că sunt state mediteraneene, ci și în nordul Africii și în statele arabe. Deci, eh, felicitări pentru această inițiativă, domnule comisar. Am dorit să știm cum vedeți această inițiativă. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, foarte mult uh, eurodeputaților pentru că m-au primit în această dimineață. Mă bucur foarte mult să vă prezint uh, acum aceste inițiative, această inițiativă pentru cercetare și inovare, prima, parteneriatul pentru cercetare și inovare în zona mediterană, așteptată cu mare nerăbdare pentru că mi se pare foarte interesant că eram chiar în această sală și eram în această sală, la audierea mea, stăteam acolo în față și doamna Toia, care este prezentă, și domnul Blanco Lopez și domnul Borelli, m-au, mi-a pus o întrebare în legătură cu importanța inițiativei prima. Și în decembrie 2014, câțiva comisar am avut o dezbatere la Strasburg în care am menționat că uh, vreau să mergem înainte, însă în modul cel mai uh, eficient pentru a atinge obiectivele noastre comune. Și v-am promis să evaluez uh, meritul acestei propuneri și să decid calea cea mai bună înainte este aceeași, uh, este ceea ce a dus la hotărârea adoptată de Colegiul Comisarilor în octombrie. Există provocări cruciale în ceea ce privește colaborarea noastră cu uh, vecinii din Mediterană. Uh, există problema apei și a alimentelor în această regiune. Avem nevoie de o viziune în legătură cu provocările viitorului. În al doilea rând, uh, angajamente semnificative pentru a proteja statele participante și un parteneriat public-privat conform articolul, articolul, articolului 185 din tratat. De ce avem nevoie de prima și de ce a existat uh, o susținere atât de mare? Prima se referă la cercetare și inovare, care sunt uh, printre cele mai importante probleme ale epocii contemporane. Astăzi, 180 de milioane de persoane se consideră că sunt în deficiență de apă potabilă în uh, zona mediteraneană. Acest lucru a fost uh, ca, ca urmare a schimbării modelelor climatice și, în al doilea rând, avem alimentele producția agricolă depinde de apă, un sistem durabil de producție și de apă este strategic pentru zona Mediteranei. În ceea ce privește nivelul de trai al populațiilor rurale și crearea de locuri de muncă în, la nivel rural. rural. În al treilea rând avem migrația lipsa unui uh, sistem bun de gestiunea apei și de producția alimentelor în regiune cred, produc un stres economic și social, ceea ce duc, uh, duce ca oamenii să migreze în interiorul și în exteriorul granițelor. Deci există un potențial mare de rezolvare a acestor probleme, însă avem nevoie de o abordare coordonată și investiții legate. Care sunt acum beneficiile așteptate? Este o mm, chestiune crucială pentru noi toți. Datorită angajamentului comun al mai multor uh, state membre, prima va demonstra cum putem să contribuim la rezolvarea problemelor comune prin implicarea actorilor implicați. Rolul important al prima este să integreze programele și paradigmele naționale în aceste inițiative internaționale pentru a implementa soluții inovatoare pentru uh, apă și alimente. Însă prima va da oportunități excelente și pentru IMM-uri. În plus, investițiile publice uh, se așteaptă să genereze uh, investiții private semnificative. se vor scădea presiunile de mediu prin creșterea disponibilității apei și îmbunătățirea performanței de mediu. Se va susține și uh, sectorul agroalimentar mm, condițiile mai bune de nutriție și de sănătate vor duce și ele la stabilitatea politică și vor atenua problemele legate de migrație. Care sunt caracteristicile principale ale prima? Vreau să vă menționez cele câteva lucruri care mi se par foarte importante. Prima are 13 participanți în acest moment. Cred că acum am ajuns la 14 pentru că am văzut că și Iordania a anunțat că se va alătura. Însă este o informație foarte proaspătă. Cei șapte membri noi sunt Ciprul, Franța, Italia, Luxemburg, Malta, Portugalia și Spania. Uh, avem două state asociate cu Orizont 2020, Israelul și Tunisia, și trei state care nu sunt asociate, Egipt, Liban și Maroc, iar acum Iordania. Inițiativa evoluează Germania deja și-a exprimat uh, dorința de a se alătura inițiativei, Republica Cehă a decis recent să se retragă datorită lipsei de resurse, ne întristează acest lucru, însă sperăm că se vor întoarce ulterior și inițiativa va începe în 2018 și va dura 10 ani. În ceea ce privește bugetul prima, statele participante s-au angajat au angajat 200 de milioane de euro în numerar până acum și 131,5 eh, milioane de euro în natură. Uniunea Europeană va contribui cu 200 de milioane de euro. Aici susțin, eh, îl susțin pe colegul meu, cum domnul comisar Hogan, care pentru prim, de la bun început a fost eh, în favoarea acestei inițiative și a contribuit la finanțarea pentru prima. Contribuția Uniunii este finanțată din bugetul actual Orizont 2020 și va, se va axa pe proiecte cheie și deja demonstrate. Pentru a ajunge la un uh, nivel de pregătire tehnologică necesar, inițiativa se va baza pe o agendă strategică inclusivă, și va fi o decizie luată de mai multe state participante. Vom avea un organism de finanțare, așa, numitul, așa numita structura de implementare financiară a prima, prima IS. Așadar, încă ceva despre context. Prima face parte din pilonul nostru de deschidere către lume. Un exemplu bun de cooperare și cercetare uh, și uh, influența asupra vieții noastre de zi cu zi. Prima este legată în special de strategia globală de securitate și apărare a Uniunii Europene pentru a utiliza atât uh, diplomația cât și, cât și progresele științifice pentru a susține dezvoltarea. În octombrie, Comisia a emis al doilea raport de progres în legătură cu implementarea acestei strategii. Raportul ne arată că deschiderea către lume este necesară, este esențială pentru ca Europa să um, aibă un rol de excelențe în știință și dezvoltare. Trebuie să facem față provocărilor globale prin alinierea agendelor și prin creșterea angajamentelor pentru a rezolva probleme cum ar fi sănătatea și schimbarea climatică. Este mai ușor să fim deschiși către lume dacă avem cadrul necesar pe care să faciliteze uh, contactul între cercetători. Cunoașterea ar trebui să poată să circule liberă. Așadar, avem nevoie de o strategie reală globală și de securitate. În ceea ce privește cercetările în Arctică, știința poate să ducă la uh, soluții comune și la o cooperare pașnică între guverne. În același fel în care Comisia a dat rezultate, mă aștept de la dumneavoastră să faceți totul pentru a asigura o adoptare rapidă a acestei inițiative în timpul președinției malteze. Ca un intermediar onest, voi uh, încerca să abordez provocările atât ale Consiliului cât și ale Parlamentului European. Și voi începe să Uh, pune în aplicare obiectivele ambițioase pe care le avem în, împreună cu partenerii noștri mediteraneni. Vă mulțumesc, domnule comisar, o prezentare foarte clară în ceea ce privește fondurile, posibilitatea implicării statelor membre și înțeleg că intrarea în vigoare va fi într-un an, mai mult sau mai puțin. Foarte bine. Acum trecem la lista vorbitorilor în numele grupurilor politice. Domnul Eller, din partea PPE. Um, Vă mulțumesc, uh, da, Carlos, stimate domnule comisar, uh, bun venit. Parlamentul este o instituție de control și îi place să se vadă în, acea, în acest fel, însă este și o instituție care trebuie să susțină inițiativele și cred că avem aici o inițiativă care a fost susținută de către Parlament și trebuie să extindem acest uh, domeniu de aplicare, pentru că dintr-o serie de motive se mm, potrivește foarte mult de situația economică, pentru că trebuie să consolidăm statele mediteraneene din punct de vedere politic, pentru că Mediterana este lăsată ca un cimitir pentru migrație, acest lucru nu uh, dă o percepție foarte bună. După ce, ne-am, după ce s-a întâmplat în Statele Unite, cred că rolul nostru va deveni și mai important în, mai, în, în Mediterană, în special în ceea ce privește coasta de nord a Africii, Egipt și Siria. Am două întrebări. În primul rând, ați menționat unul dintre pilonii mm, ca și conținut, eh, pilonul alimentar. Va intra în vigoare și eh, partea alimentară a eh, Um, proiectului de cercetare, a Institutului European de Cercetare. A existat un interes foarte solid din partea statelor mediteranene și Parlamentul sugera acest lucru în regulamentul de bază uh, datorită colegilor noștri din statele din Mediterană. Au fost și alte Uh, domenii în care această inițiativă nu a fost implementată, deci acum ar fi o oportunitate foarte bună de a arăta că putem să integrăm EIT și acțiuni, proiectele de coordonare în orizont 2020. Și o, o sugestie legată de contextul mai larg al securității, nu? Cumva ar fi aici și oportunitate să vedem puțin provocările de securitate a Orizont 2020 care uh, in, se implică în CSDP pe partea mediteraneană. Uh, nu cumva ați putea să vă implicați și în programele de cercetare al misiunilor PESC. Vă mulțumesc, doamna Toia, din partea Socialiștilor și Democraților. Președinte, grație comisariu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc uh, și pentru faptul că ați arătat că ne acordați atenție nouă și propunerilor noastre. Prezentarea noastră mi s-a părut foarte clară și cred că totul uh, a fost bine prezentat. O serie de țări sunt vizate uh, direct de aceste um, lucruri iar dezvoltarea în Mediterană este în avantajul tuturor. Evenimentele recente ne arată că trebuie ca Europa să fie din ce în ce mai puternică. Poate că suntem printre uh, cei mai interesați, poate împreună și cu Germania. Cred că trebuie să cooperăm uh, având uh, în vedere așteptările variate ale țărilor din Sud. Avem un cadru legislativ uh, precis, însă trebuie să ținem cont și de așteptările partenerilor noștri, pentru că ceea ce um, decidem noi va fi realitate la nivel local. Cu plăcere am ascultat ceea ce ați spus în ceea ce privește inovația, Open Innovation, deoarece cred că tipul de cercetare este important. Iar uh, aceste elemente sunt uh, fundamentale. Apa, alimentația sunt elemente fundamentale. Și trebuie să uh, lucrăm la toate aceste probleme, punând accentul și pe inovație. Inovație, IMM-uri, micro-întreprinderi, factor de dezvoltare concreți uh, în economia reală. Ați uh, citat o serie întreagă de elemente, um, sinergia între diferitele programe, pe bună dreptate. Luăm notă de ceea ce ați spus astăzi și toate aceste elemente considerăm că merg în direcția cea bună. Poate că ar fi bine să nu uităm și planul pentru Africa cu Comisia uh, de buget și de V. Sunt capitole diferite, însă sunt de asemenea capitole care uh, se bazează pe creștere și cred că putem crea sinergie aici. Deci să încercăm să profităm de aceste oportunități. Bineînțeles, uh, știm că resursele, că trebuie să avem grijă la resurse ale noastre, ale țărilor din Mediterană, Trebuie să arătăm că putem coopera într-un spirit al bunei cooperări. Sperăm că toată lumea uh, va, va da dovadă de uh, generozitate pentru aceste proiecte, astfel încât uh, să putem să le finanțăm. Mulțumesc, doamna Viring, în numele ALDE. Ehm, Mulțumesc. Doresc să vorbesc în neerlandeză. Domnule comisar, săptămâna trecută am vizitat frumoasa dumneavoastră țară, am discutat uh, cu universități uh, despre Orizont 2020 uh, și despre raportul de implementare. Raportul se referă la 80 de milioane de euro la diferite instituții de cercetare și universități ce vor participa. Însă fiecare institut, fiecare cercetător și-ar dori să obțină mai mult. Acum aveți un proiect nou. Acest program Prima. Deocamdată este, sunt fonduri la dispoziție, însă în viitor uh, va interveni aceeași chestiune. Cercetătorii și institutele de cercetare vor dori mai multe fonduri. Cum vedeți lucrurile în viitor? Thank you, madam, for your clear question. And uh, now... Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră și acum domnul Kohlicek, în numele GUE. De data aceasta chiar este domnul Kohlicek. <laughs> Děkuji za slovo. Pokud samozřejmě má některý z kolegů mm, chuť eh, mě předběhnout, není problém. Mulțumesc. Bineînțeles, dacă există vreun coleg care dorește să intervină înaintea mea, nu e nicio problemă, nu mă grăbesc la vârsta mea. Am uh, cinci uh, observații de făcut. Zona, spațiul sudic din Mediterană. Problema cea mai mare acolo, evident, este apa. Și trebuie să construim uh, baraje și puturi Cehia a, a construise un sistem în Libia, dar care acum a fost distrus. Marocul construise baraje și cred că există multă experiență în acest sens uh, în această țară. Prima mea întrebare este cum vom ajuta cu acest uh, proiect. Oamenii trebuie să bea apă și să își poată iriga uh, terenurile. Guvernul actual marocan are un plan de infrastructură. Cum vom sprijini alt, alte țări uh, în acest sens? Ce se întâmplă cu Algeria? Libia bănesc este cam dificil acum pentru că nu știm cine e guvernul central, dar toate țările din jurul Mediteranei au aceleași probleme, deci practic am putea să le ajutăm în același mod. irigația și uh, plantarea de uh, păduri cu tipuri specifice de copaci. s-a, a existat la un moment dat un proiect de a planta o fâșie de pădure care să uh, oprească progresia Saharei înspre nord. N-am mai auzit vești despre acest uh, proiect, dar știu că se planifica plantarea de palmiere în anumite zone. Vom face uh, ceva în acest sens? Știu că exista proiecte, existau proiecte similare uh, și în Iordania. Noi, noi avem multă experiență aici. Apoi, numărul 4, uh, protecția vegetației. În Tunisia s-a făcut un experiment protejându-se anumite zone astfel încât să nu pătrundă capre pe aceste terenuri. Și iată că vegetația a reînceput să crească. Putem face ceva în acest sens? Poate că am putea uh, proteja unele terenuri uh, de animale, ceea ce ar însemna uh, vegetație. Și încă o întrebare referitoare la Siria. Siria era un furnizor de alimente și mă întreb cum vom folosi experiențe ale trecutului din Siria, țară care a putut să irige terenuri extinse. Când uh, situația se va stabiliza în Siria, cum vom putea să-i ajutăm să continue cu aceste proiecte? Cred că sunt exemple de situații în care un proiect precum prima ar putea interveni. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Kohlicek. Doamna Kudrițca, vă rog. Bardzo dziękuję. Mówiono już... Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Am fost, uh, am vizitat uh, Portugalia și Andaluzia. Nu, că nu mai știe. Și la Cadiz am uh, întâlnit reprezentanții universităților. Am vorbit despre gestiunea apei, despre studii referitoare la ocean, iar nivelul de cooperare este foarte ridicat. Însă teama este că nu există suficientă industrie puternică în acele regiuni care să folosească idei novatoare în practică. Au spus adesea că ar fi mai important să se ofere sprijin unor startup-uri și IMM-uri. Um, ce se face în cadrul consorțiului ar fi dificil de implementat. Însă, ca parte din prima, am putea să ne gândim la programe de tip uh, twinning, deci programe de înfrățire, similare cu cele introduse la cererea a 11 state membre. Și s-a ajuns la concluzia că banii merg la aceiași beneficiari Iar înțelepția acestora ar trebui, aplicată, ar trebui aplicate criterii de merit. Și de multe ori um, nu era vorba de inovație, era vorba de standarde științifice. am dori să putem lucra cu cei mai buni oameni de știință din Europa și proiectele ar trebui să fie implementate în, în afara instituțiilor existente, astfel încât să creăm um, un fel de incubatoare de știință ar fi uh, un mod de a crește nivelul de um, nivelul calității uh, în cercetare, pentru că în zone mai puțin dezvoltate, precum Andaluzia sau uh, Portugalia, industria nu este suficient de dezvoltată pentru a face cercetare științifică. Deci s-ar putea folosi această uh, înfrățire. Ne întrebăm dacă toate programele sub prima vor fi programe de implementare. Și ce putem face în ceea ce privește lipsa de potențial de implementare din partea industriei? Poate că ar trebui să ne concentrăm asupra cercetării fundamentale. Mulțumesc, doamna Cabezon Ruiz. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș începe mulțumind domnului comisar pentru efortul pe care l-a făcut pentru a uh, intra în vigoare prima. Știu că a fost dificil și trebuie să recunoaștem că implicarea și angajamentul comisarului a fost cruciale. După cum au spus majoritatea oratorilor, eh, consider că este o oportunitate foarte importantă. Agricultura și apa sunt eh, teme extrem de importante și sunt eh, mecanisme fundamentale pentru dezvoltarea socială și euro- economică și că uh, diplomația trebuie să unească sudul Europei și nordul Africii și um, este foarte important să, ca inițiativele noastre să aibă succes. Eu vă semnalez însă două îngrijorări sau sugestii pe care aș dori să le fac în legătură cu aceste comunicări. Alegerile geografice nu au fost întâmplătoare, ci necesitate de imigrație, de dezvoltare economică. Deci domeniul ales este cheie. Deci trebuie să beneficiem de participarea acestei zone. După aceea mă îngrijorează faptul că proiectele alese au fost cele care eh, că proiectele alese să aibă un impact cât mai mare pe piață, să țină cont de capacitatea acestor state de a participa la aceste proiecte. În al doilea rând, ar fi necesar ca participarea statelor pe care le salut, uh, care sunt din alte domenii geografice, uh, să fie și financiară. Aceste state fac uh, un efort uh, foarte mare cu o problemă uh, care ar trebui să fie rezolvată și anume participarea bugetară și cred că statele care participă și care nu sunt zonă trebuie să o facă și din punct de vedere bugetar. Vă mulțumesc. Thank you very much, madam. Mulțumim foarte mult. Doamna Dali. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Ne bucurăm să vă avem alături de noi în comisia noastră astăzi. Um, îmi amintesc de discuția pe care am avut-o în această comisie și în, ultima cu, în urmă cu câteva luni și ați arătat, uh, ați dat dovadă de angajament pentru a continua cu această propunere. Ne bucură, deci, prezența dumneavoastră și uh, prezen, prezența Comisiei. Venind din Malta, înțeleg importanța unui astfel de dosar. Mă uit la inițiativa prima și văd ceva ce poate reuni țări care sunt la Mediterană, o zonă uh, cu foarte multe probleme în momentul de față, dar este ceva ce poate reuni aceste țări în, în jurul unui proiect comun, în același timp abordând uh, probleme foarte grave cu care se confruntă vecinii noștri. Deci m-a bucurat um, descrierea dumneavoastră în ceea ce privește prima. Sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră că trebuie să fim ambițioși. Fac apel și la colegii mei să urmărească un um, program ambițios pentru acest program. Văd că și um, Uh, președinția malteză dorește să negocieze acest dosar în prima parte a lui 2017. M-am bucurat să o ascult și pe Patricia Toia și să o văd cât este de hotărâtă pe acest subiect. Uh, mă bucură să văd acest lucru. Mi-aș dori câteva clarificări din partea Comisiei, în special față de abordarea pe doi piloni. Mă refer la articolul 6 așa cum sunt propunerile, cum este propunerea astăzi, puteți garanta că nu vor fi țare, car, țări afiliate la Orizont 2020 care să nu participe la prima? Și dacă am avea situații în care finanțarea s-ar mutea la pilonul 2, ar putea uh, rezolva din această problemă? Și încă ceva, în legătură cu faptul că propunerea actuală, așa cum este ea acum, consideră contribuția financiară a UE uh, ca bazându-se pe ideea de a găsi uh, tehnologii foarte apropiate de piață. Însă, contribuțiile financiare uh, la nivel național vor finanța mai degrabă cercetare mai de bază. De ce se face această diferențiere? Care este viziunea dumneavoastră? Mulțumim. Doamna Viring. Dank u, voorzitter. Ik heb nog een vraag voor de commissaris. Mulțumesc. Aș mai avea o întrebare către domnul comisar. La ultima discuție, comisia enumerase obiectivele Orizont 2020. Creșterea și ocuparea. Orizont 2020 este un uh, fond de creștere și inovație. 100 de milioane de euro investite de prima și 200 de milioane ce vor fi aduse de statele membre. Întrebarea mea, acest fond prima, așa îl voi numi, rămâne totuși un fond de cercetare și inovație, nu va deveni un nou fond structural? Sau va exista un fond structural specific? Sau rămânem în cadrul unui fond de cercetare și dezvoltare? Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Puteți interveni și pentru a doua oară. Se pare că nu este cazul. Thank you very much for all the, the comments and suggestions. Mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile și sugestiile făcute și pentru munca depusă pe marginea acestui dosar. O să încerc să răspund uh, întrebărilor uh, una câte una. Mulțumesc, uh, Christian Edler pentru întrebările adresate. și pentru cele spuse cu privire la migrație și rolul Europei pe viitor. Rolul nostru ar trebui să fie unul de deschidere și mai mult decât oricând ar trebui să considerăm că aceasta este prioritatea principală a Europei. În ceea ce privește ceea ce este Food Kick, cred că este o idee foarte bună o să vorbesc cu colegii mei despre a face o legătură între food cake și uh, zona mediteraneană, mediteraneană. E foarte bună această idee și apoi ce ai spus, ce a spus dumneavoastră despre securitate, într-adevăr, um, este nimerit. Se poate face, deci, uh, se pot face foarte multe în acest sens și de către dumneavoastră și mă bucur că ați făcut această sugestie și deci vă mulțumesc pentru ideile foarte bune, domnule Toia. Vă mulțumesc. Bineînțeles că, că n-am uitat Mă bucur că putem să discutăm despre un subiect important pentru dumneavoastră Dumneavoastră ați spus un lucru foarte important, noul EFSI pentru Africa, de care se ocupă colega Mogherini și nu numai, EFSI 2.0, ca să fie instrumente ce vor putea fi folosite pentru viitorul apei și alimentelor și conectarea acestor instrumente cu proiectul nostru Prima. Într-adevăr, acestea sunt două aspecte importante și cred că noul fond sau noul uh, plan EFSI, acest nou EFSI 2.0 pentru Europa și pentru în uh, zonele din afara Europei joacă un rol foarte important aici. Am fost vorbit și despre ce putem face la nivel de inovație în domeniul alimentelor și nutriției și mă scuzați și apei, a venit momentul Cred că în momentul acesta prima a reușit să fie o punte, iar um, și alți colegi din, și alți parlamentari au vorbit despre rolul Europei în acest sens, iar rolul Europei de a putea să fie o punte între alimente și apă la nivel fizic și la nivel digital ar fi extrem de important. Iată de ce o să ne concentrăm asupra acestui lucru. S-au adresat apoi două întrebări de către doamna Vili. Sper că v-am pronunțat bine numele. Ați spus că mi-ați vizitat țara natală, țara pe care o cunosc cel mai bine și m-ați întrebat două lucruri care sunt legate. Nu despre buget și uh, viitor. Cred că ne așteaptă vremuri grele și uh, hotărâri grele. Este limpede că trebuie să luăm uh, o hotărâre importantă în ceea ce privește cercetarea, inovarea științifică și excelența în aceste domenii. Iar, uh, ce am pro- iar în momentul în care am propus aceste 400 milioane de euro pentru următorii ani, cred că acest lucru este un pas uh, înainte extraordinar pentru Europa și sper să putem să luăm decizii rapid. Bineînțeles, deciziile din Parlament sunt foarte importante și sper să puteți, să mă puteți ajuta, fiindcă Ideea noastră este să analizăm excelența și să vedem cum putem să aducem țările care nu au ajuns la acest nivel de excelență să îl atingă. Iar aici cred că vă răspund întrebările dumneavoastră adresate la final. M-ați întrebat dacă ar fi un fel de fond structural. Înțeleg ce, la ce vă gândiți dumneavoastră și vă spun că nu nu este, nu despre asta vorbim aici, vorbim aici despre următorul lucru. Dacă principalul nostru obiectiv este excelența, cum putem să-i ajutăm pe cei care nu sunt deja, nu, sunt, nu au ajuns acolo să atingă acest nivel? Asta este pentru mine marea provocare cu care ne confruntăm, fiindcă altfel vom fi dezbinați. Se va căsca o prăpastie. Dacă, vă gândiți, dacă ne gândim ce înseamnă productivitatea la ora actuală în Europa și în general, vedem că se cască o prăpastie între productivitatea companiilor mari, deci productivitatea ridicată, și restul, pentru că această productivitate nu se, fil- nu se filtrează până la companiile medii și productivitate doar la, în domeniul TIC. Vedem că la ora actuală trebuie ca această productivitate să ajungă la uh, cetățeni și în alte industrii uh, alimente, apă și așa mai departe. Și iar aici vine vorba de excelență, un element care se va regăsi întotdeauna în orizontul 2020. Și vreau să spun foarte clar acest lucru, fiindcă am înțeles din întrebarea dumneavoastră că la asta vă gândeați. Dacă, dacă ne vom uh, orienta și în alte direcții și vreau să vă spun că nu ne vom concentra strict pe excelență, dar să nu uităm că va trebui să-i ajutăm și pe ceilalți să atingă acest nivel de excelență. Apoi, uh, Domnul Colicec mi-a adresat o întrebare, sper că v-am pronunțat numele cum trebuie. Dumneavoastră ați spus un, niște lucruri foarte importante și o să revin cu un răspuns privind uh, unele dintre ele, dar cred că puteți uh, să ajutați o mână de ajutor în ceea ce privește, dumneavoastră la Parlament, în ceea ce privește alte țări care trebuie ajutate, iar ideea din spatele mm, programului Prima este că în momentul în care analizăm, parten, analizăm situația partenerilor noștri, trebuie să vedem ce putem face pentru a ajuta să să-și ridice standardele și ne-ați vorbit despre Maroc, unde experiența în inginerie este foarte ridicată. Dar cum se transpune aceasta în inovare într-o perioadă în care digitalizarea este în creștere? Deci trebuie să facă o legătură între inovație în știință, la nivelul invențiilor și tehnologia a trebuie conectată cu alte domenii din Europa. Deci, cred că la programul Prima, ce dorim noi să avem o relație interpare cu multe dintre aceste țări, fiindcă, într-adevăr, au multe grupuri mici de excelență, pâlcuri de excelență și e foarte bine să vedem cum putem să folosim acest lucru, iar provocările cu care se confruntă aceste țări sunt atât de mari încât nu le pot rezolva singure, deci trebuie să o facem împreună. Apoi, sigur, vă pot da mai multe detalii privind uh, întrebările concrete ale state cu privire la Siria și celelalte lucruri pe care le-ați uh, ridicat dumneavoastră. Cred că prima va ajuta toate aceste țări, fiindcă dacă o duci mai bine, dacă reușești a, să ai soluții mai bune, până la urmă toată lumea va avea de câștigat. Deci este un pas foarte bun uh, care poate ajuta pe, tot, pe toți cei implicați. Doamna Bara Codrica, ați vizat și dumneavoastră Portugalia. Mulțumesc foarte mult că ați spus acest lucru. În ceea ce privește programele teaming și twinning, Vom uh, anunța niște vești în următoarele luni. Cred că vom reuși să avem vești bune în ceea ce privește aceste programe, aceste sisteme. Nu o să vă spun mai multe, vreau doar să vă zic că o să anunțăm ceva în următoarele săptămâni, deci o să primiți atunci aceste informații. În ceea ce este viitorul și ce trebuie să investim, trebuie să, ne, să vedem cum putem ajuta alte țări să ajungă la un nivel de excelență. Asta nu facem pentru a-i face cuiva o favoare, ci pentru că noi avem nevoie de asta. Dacă aceste țări nu, sunt, nu ajung la un nivel de excelență, nici noi nu putem să spunem că am ajuns la un nivel de excelență. Vreau să vă povestesc un lucru care, pe care mi l-a spus uh, un, austro, un uh, astronaut din Italia acum ceva timp. Avea un stil anume de a explica știința și noi vorbeam despre aceste concepte de formare de echipe și de înfrățire și a spus, și el ne-a spus, știința este ca o piramidă, dacă vrei ca uh, vârful, excelența să crească, să, se, să se ridice mai în sus, nu poți să o faci decât mărind baza piramidei. Deci pentru a se ridica vârful piramidei mai în sus, trebuie să se extindă baza piramidei. Deci acest lucru pentru noi este foarte important și sperăm să putem ajuta mai mult. Și marile industrii din uh, Andalusia, Cadiz, același lucru este valabil și pentru țările care nu au suficient de excelență, dar problema aceasta cum o puteți rezolva? Cred că singurul mod în care putem da o mână de ajutor, și asta a fost și activitatea Parlamentului în momentul în care a fost proiectat orizontul 2020, Așa cum faci în programele de teaming și twinning, de înfrățire și de formare de echipă, așa, așa poți da o moment de ajutor în momentul în care oamenii colaborează, lucrează în comun și pot participa la proiecte diferite, în industrie sau la nivel universitar, atunci, atunci se, se creează progres și se creează și un sentiment de mândrie, fiindcă dacă faci parte dintr-un grup, poți să, să zicem, să poți să participi la cursurile unei universități care are un nivel de excelență, așa se creează spiritul de echipă și așa se creează excelența. Iar în ceea ce privește IMM-urile, cred că rezultatele IMM-urilor au arătat că unele țări care sunt uh, în vârful piramidei au uh, rezultate bune în ceea ce privește proiectele la nivelul IMM-urilor și acest instrument a ajutat uh, ca mai multe IMM-uri să fie dezvoltate în mai multe țări uh, din Uniunea Europeană. Vreau să vă spun că acum câțiva ani am uh, uh și vorbesc despre cardurile, mă scuzați, granturile ERC. Acum câțiva ani am oferit uh, un grant unui om de știință din Croația iar acesta a spus, datorită acestor granturi am putut uh, să rămân în Croația, să lucrez în laboratorul uh, meu de aici. Așa a putut să-și continue munca în Croația. Acum uh, în Croația există acest laborator extraordinar care a fost fondat prin granturile noastre. Apoi, doamna Cabeson Ruiz, mulțumesc foarte mult. O să vorbesc uh, engleză, fiindcă um, au mai adresat și alți colegi această întrebare. Este vorbe, vorba despre despre TRLs și vreau să vă spun că uh, noi avem flexibilitate totală. Depinde și de activitatea dumneavoastră, bineînțeles, uh, la Parlament. Aceasta este o propunere, după părerea mea, destul de flexibilă pentru a privi lucrurile diferit și dacă facem acest lucru, atunci vom face și noi la fel. Apoi ați întrebat uh, un lucru cu privire la ceva ce, o chestie ridicată și de doamna Dali, este vorba despre chestiunea acestor așa zis paraziți. Și dumneavoastră, doamnă Capeson Ruiz, ați uh, adresat uh, această întrebare. Deci, statele membre contribuie financiar la Orizont 2020, deci uh, orice entități juridice din statele membre sau țări terțe sunt eligibile pentru activitățile finanțate prin bani europeni, ceea ce ne permite să obținem cele mai bune resurse pentru Europa. Toate acțiunile prima transnaționale necesită întotdeauna un parteneriat nord-sud și trebuie să demonstreze care este relevanța obiectivelor prima, ceea ce se asigură, asigură că proiectele vor avea impact la nivel local, chiar dacă includ entități din țări care nu sunt participante ale inițiativei. Consorțiul Prima va controla acest uh, proces printr-o agendă clară de cercetare și inovare și prin redactarea planului de lucru anual, iar țările care nu participă la prima, deci nu pot influența acest proces. Vreau să vă citesc uh, acest, acest fragment, fiindcă este o chestiune importantă și vreau să vă transmit acest mesaj. Cred că și doamna Dalia a lăsat o întrebare privind uh, TRL și aceasta este același răspuns în ceea ce privește flexibilitatea. S-a făcut deci o propunere și ne bucurăm că putem să putem să luăm și ne, ne-am bucurat să ținem cont și de părerea dumneavoastră, bineînțeles. S-a adresat, am răspuns deja la întrebarea privind fondurile structurale. Deci, cred că am răspuns tuturor întrebărilor. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Da, am văzut uh, că s-au vehiculat uh, multe idei bune acționate de membrii noștri. Nu doar cei prezenți. Este o idee foarte bună, mai ales pentru integrare și integrare nu numai la nivelul Uniunii Europene, ci și cu vecinii noștri. Fiindcă, bineînțeles, noi dorim să îmbunătățim această situație la nivelul Uniunii Europene. Vă mulțumesc încă pentru inițiativa dumneavoastră. Și nu cred că ne mai vedem anul acesta, dar vă, vă urez deja sărbători fericite, ce să spunem. Dar, dar va veni domnul comisar la cocktailul nostru de, de vacanța de iarnă. Da. Mulțumesc, stimați colegi. Ne revedem la ora 3 pentru strategia spațială. Much. <laughs>